La ședința coordonatorilor am hotărât să trimitem uh, la altă comisie petițiile referitoare la lei de Costas. De asemenea, am cerut uh, un aviz din partea serviciului juridic. S-au făcut propuneri și va trebui să analizăm îndeaproape aceste propuneri în cursul lucrărilor comisiei noastre. Va trebui poate să cerem un aviz comisiei competente. Tot în legătură cu întâlnirea coordonatorilor am avut o primă dezbatere în legătură cu desenarea anumitor rapoarte și avize care sunt pentru comisia noastră dar uh, am hotărât că la următoarea ședință a coordonatorilor vom lua decizia definitivă. Un alt element pe care vreau să vi-l comunic este că pentru desemnarea raportorilor vom aplica metoda DONT în cadrul comisiei noastre. Am avut un vot favorabil, unanim, pentru întrebarea orală la petiția 8308 prezentată de domnul Klein și aici am reușit să luăm o decizie. Iar procedura va fi aplicată. În ceea ce privește posibilitatea de a prezenta la plenară o propunere de rezoluție în legătură cu acordul de asociere Israel-UE, și aici vom lua decizia la următoarea întâlnire pentru a putea discuta mai în detaliu aceste teme. Și un ultim comentariu. Vom uh, face o modificare a ordinii de zi a programului de lucru, de fapt, care va avea uh, loc începând cu următoarele noastre ședințe. Întâlnirea coordonatorilor va avea loc la sfârșitul primei zile a Comisiei PETI și nu la începutul celei de-a doua zile. Și aceasta pentru a putea avea uh, un uh, timp mai extins de lucrări și pentru a nu interveni peste timpul de lucru al comisiei propriu-zise, așa cum s-a întâmplat acum. Trecem acum la primul punct de pe ordinea de zi, dacă nu există alte cereri de luare de cuvânt. Aș vrea să salut pe reprezentanții autorităților române și pe cetățenii români prezenți în sală și am să introduc acum petițiile care sunt înscrise la punctul 17. E vorba de petiția 733 din 2010 și 1235 din 2010, care vor fi analizate împreună. Dau cuvântul semnatarului, domnul Cristi Godiac. Stimată doamnă președinte, stimați europarlamentari, a dori să vă mulțumesc din partea Confederației Sindicatelor Democratice din România, din partea Federației Române a jurnalitilor mediasind pentru faptul că ați aprobat ca această petiție să fie dezbătută în regim de urgență. Este foarte important pentru întreaga mass media din România votul pe care dumneavoastră îl, îl, îl veți acorda astăzi, vot pentru fără să folosesc cuvinte mari, salvarea democrației în România. Uh, aș dori acum să vă prezint mandatul pe care l-am primit din partea președintelui Confederației CSDR, domnul Iacob Baciu, din partea Consiliului Național al CSDR și din partea uh, celor 600.000 de membri ai acestei confederații, nu în ultimul rând din partea celor 9.000 de membri ai Federației Române a Jurnaliștilor Media Sint, mandat prin care Dumneavoastră sunteți rugați să nu creați un precedent din faptul că toți jurnaliștii din România pot fi tratați ca niște teroriști. Ca să nu existe absolut nicio problemă în ceea ce privește înțelegerea acestui text care a fost introdus în data de 23 iunie 2010 în uh, ședința Consiliului Superior de Apărare a țării în Strategia Națională de Apărare, o să vi-l citesc cuvânt cu cuvânt, ca să nu mai fim acuzați că nu, nu am înțeles despre ce este vorba. Citez paragraful uh, zece, articolul 6.2 vulnerabilități precizează fenomenul campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituții ale statului prin răspândirea de informații false despre activitatea acestora presiunile exercitate de trusuri de presă asupra deciziei politice în vederea obținerii de avantaje de natură economică sau în relația cu instituțiile statului reprezintă o vulnerabilitate a statului român în opinia noastră, în opinia celor 20 de organizații profesionale din uh, România, în opinia Federației Europene a Jurnaliștilor, a Federației Internaționale a Jurnaliștilor, a Reporters Sans Frontieri, a comisarului pentru justiție Vivian Reding, a europarlamentarilor Norica Nicolae, Victor Boștinaru și să mă ierte cei pe care nu-i mai uh, prezint aici, această frază introdusă într un document de o asemenea importanță cum este strategia de apărare a unei țări este un atac la libertatea de exprimare. O să vă spună probabil uh, uh, autoritățile statului român că noi nu am înțeles despre ce este vorba, că noi nu știm să interpretăm această frază nu numai în România, dar și în orice lume, toate campaniile de presă se fac la comandă jurnalistul poate să propună o anumită ă, campanie vă dau un exemplu campania împotriva fumatului sau împotriva sărăciei. În această campanie este posibil mai mult ca sigur ca autoritățile, ă, guvernul, ă, președinția, guvernul, parlamentul să fie criticate. Nu este firesc să fim transformați în acest motiv să ni se ia dreptul de a critica și să fim transformați și tratați ca uh, niște teroriști. Cu, folosesc acest cuvânt tare teroriști, de ce? Pentru că uh, legea siguranței naționale prevede uh, sancțiuni drastice, uh, jurnaliștii pot să fie condamnați la 15 ani uh, de uh, închisoare pot să li se asculte uh, uh convorbirile cu un așa numit, denumit mandat special, se pot comite grave abuzuri. Din acest motiv spunem că libertatea de exprimare este în pericol în opinia noastră se încalcă articolul unsprezece din carta drepturilor fundamentale a uniunii europene articolul zece din convenia europeană a drepturilor omului inclusiv uh, hotărârea uh, curii europene a drepturilor omului handicide din șapte decembrie o mie nouă sute șaptezeci și șase care uh, precizează faptul că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut că libertatea de exprimare consacrată prin articolul zece al C2 este unul dintre drepturile fundamentale într-o societate democratică bazată pe pluralism, toleranță și spirit de deschidere Astfel, Curtea a afirmat că libertatea de exprimare nu privește numai informațiile și ideile primite în mod favorabil sau considerate ca inofensive ori indiferente, dar și pe cele care scandalizează, șochează sau liniștesc statul ori o parte oarecare a populației. De asemenea, considerăm că a fost încălcat articolul 6 din versiunea consolidată a tratatului privind Uniunea Europeană și a tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene. În concluzie, vă rugăm să nu creați din uh, România un uh, precedent periculos. Nu, în același timp, noi ca petiționari nu dorim sancționarea țării, pentru că o, o, o anumită amendă o plătim cu toții și noi ca cetățeni. Dar dorim ca sprijinul dumneavoastră să fie și mesajul pe care îl transmiteți de aici să fie ferm pentru autoritățile României să elimine din uh, strategia națională de apărare a țării această prevedere uh, periculoasă pentru libertatea de exprimare. Pentru că avem mult mai multe lucruri de făcut avem de depolitizat cele două instituii uh, de radio i de televiziune publică avem uh, posibilitatea să acordăm jurnalitilor o protecie uh, reală nu cum s a întâmplat zilele trecute chiar în presa locală uh, unde preedintele patronatului presei din românia a fost bătut. avem n i n exemple de abuzuri împotriva jurnalitilor putem împreună să găsim o soluie să i ajutăm. Uh, încă o dată vă mulțumesc și las pe colegul meu de la Federația Europeană a Jurnaliștilor să prezinte punctul său de vedere. Grazie. Mulțumesc. Mark Gruber. Prego. Oui, merci, Madame la Domnul Gruber, mulțumesc, doamnă președinte. Federația Europeană a Jurnaliștilor reprezintă ansamblul jurnaliștilor din Europa și sunt aici astăzi pentru a susține această petiție. E, din păcate, vorba de o ocazie în care Parlamentul European vorbește despre o chestiune gravă, libertatea presei în Europa și, în special, în noile state membre. De ce ne îngrijorează acest caz special? Această Uh, sta, vulnerabilitate față de jurnaliști. Uh, se încearcă practic aici să se oficializeze autocenzura, care este un venin pentru libertatea presei în toate țările Uniunii Europene și se încearcă în special să se inverseze o situație în ceea ce privește sarcina probei în drept și anume să se spună cine își asumă riscurile jurnaliștii sau politicienii pentru a informa cetățenii, de exemplu. Trebuie să fim foarte clari în acest sens. Există o lege care asimilează delictul de opinie cu cel de terorism și cred că Parlamentul trebuie de aceea să se pronunțe în acest sens foarte clar. Există legi în ceea ce privește defermarea uh, și nu există niciun motiv pentru ca acestea să fie trecute, aceste lucruri să fie trecute într-un text general pentru a asigura, așa zisa, securitatea instituțiilor guvernamentale. Sperăm de aceea ca Parlamentul să susțină această petiție, să sesizeze Comisia Europeană pe baza articolului 11 a Cărții Drepturilor Fundamentale, care vorbește despre libertatea presei, și aceasta nu doar în interesul cetățenilor români, a jurnaliștilor români, ci și în interesul altor țări din Uniunea Europeană. Vă reamintim aici că România nu este, din păcate, singura țară unde există presiuni, indiferent că e vorba de presiuni comerciale sau politice asupra jurnaliștilor. De exemplu, Există presiuni politice în uh, multe state și cred de aceea că este foarte important să sesizăm această problemă încă de la început și anume de acum. Confederația Europeană a Jurnaliștilor va analiza în profunzime situația jurnaliștilor în Europa Centrală și Orientală și în special în România și vom face acest lucru în ianuarie 2011, sper, cu Sindicatul Mediasin din România. Mulțumesc! Grazie lei. Mulțumesc! Dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, Domnul Rodrigo Balester. Uh, the commission is uh, very much aware of this. Mulțumesc. Comisia este conștientă de această chestiune și de îngrijorarea provocată în România de uh, către membrii societății civile și polit- clasa politică. Comisia dorește să se asigure respectarea drepturilor fundamentale, printre care libertatea de expresie. Totuși, poate face acest lucru doar în ceea ce privește competențele sale. După articolul 51 al cartei, Prevederile acestui, acestei cărți se referă la instituții, organe și agenții ale Uniunii, pe de o parte. Pe de altă parte, se referă la statele membre doar în cazul în care se vorbește de implementarea legii comunitare. Situația actuală România nu a acționat în cursul implementării legii europene. Iată de ce este vorba doar de România care trebuie să asigure obligațiile sale în ceea ce privește libertatea de expresie recunoscută în tratatele internaționale și legislația internațională care trebuie să fie respectate. Totuși, Comisia subliniază că libertatea de expresie și pluralitatea mass media este unul dintre valorile esențiale ale societății democratice pluralitatea mass media, protecția jurnaliștilor, a surselor jurnalistice, libertatea de a critica guvernul și clasa politică, o mass media independentă și de reglementare independente, toate acestea sunt importante pentru a putea avea o adevărată libertate de expresie. Așa cum a arătat deja vicepreședinta Reding în fața acestei comisii, libertatea mass media este o adevărată șansă pentru Europa și nu o amenințare pentru securitatea națională. Vă mulțumesc foarte mult! Vă rog, domnule Boștinaru, să așteptați o clipă. Dau cuvântul acum reprezentantului Guvernului Național, domnul Valeriu Turcan. Doamnă președintă, distinși membri ai Parlamentului European. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc tuturor membrilor Parlamentului European, membrilor Comisiei PETI, pentru că oferă autorităților române oportunitatea de a clarifica această chestiune. Ne confruntăm cu două petiții care includ afirmații înșelătoare. Eu sunt un fost jurnalist, eu însumi, și astăzi uh, sunt aici în calitate de purtător de cuvânt al președintelui de asemenea, se află aici domnul Mănoiu, ministru pentru afaceri europene. Petițiile nu reflectă spiritul textului adoptat și aș vrea să arăt de ce aceste afirmații în ambele petiții sunt înșelătoare și am să continui acum în română. Stimați membri ai Parlamentului European, Strategia națională de apărare nu menționează la niciun punct faptul că mass media ar reprezenta o vulnerabilitate, cu atât mai puțin la adresa securității naționale Orice afirmaie în acest sens denaturează profund spiritul documentului și reprezintă o încercare de inducere în eroare a membrilor Parlamentului European. Strategia națională de apărare se referă strict la campaniile de presă care se bazează pe informații false și care au ca scop denigrarea instituțiilor statului, fapt ce poate prejudicia imaginea și activitatea instituțiilor publice. În niciun caz la mass media în ansamblul lor după cum se poate vedea chiar în textul respectiv. Diferența este însă următoarea între citatul evocat de petiționar și citatul din documentul inițial este o diferență. Ce au adăugat petiționarii și au pus între ghilimele fără a clarifica acest lucru este următorul. Ei au adăugat faptul că mass media reprezintă o vulnerabilitate a statului român. Puteți confrunta cele două citate și veți vedea diferența. Refuzăm să credem că astfel de practici, derapaje evidente de la deontologia și regulile generale acceptate ale profesiei de jurnalist, ar putea fi considerate legitime în vreun stat membru al Uniunii Europene. Numeroase organizații profesionale ale jurnaliștilor din România și-au exprimat îngrijorarea față de cazurile de șantaj și campanii de presă la comandă, mai ales politică, la care cetățenii români au fost martori în ultimii ani. Referirea la document nu este la mass media, ci la anumite practici care reprezintă evidente derapaje. Campanii de atacuri deliberate, planificate, bazate pe informații false, cu obiectivul de a afecta buna funcționare a instituțiilor Multe din aceste campanii sunt declanșate de persoane care încearcă să obțină avantaje de natură economică sau să exercite presiune asupra instituțiilor de aplicare a legii, parchet, poliție și așa mai departe. În România au fost publice numeroase situații de acest fel. Acum câteva săptămâni, Consiliul Național al Audiovizualului din România a sancționat două posturi de televiziune pentru denigrarea procurorilor care investigau cazuri în care era implicat inclusiv patronul uneia dintre posturi. Trebuie menționat faptul că strategia națională de apărare nu impune condiții și nici restricții presei. Documentul este unul de viziune, el nu adaugă la legile în vigoare el trebuie interpretat ca o constatare a unui fenomen profund nociv care afectează sănătatea dezbaterii publice și a democrației, criticii acestei referiri ignorând legătura firească, organică între democrație și securitate. Am să vă dau un alt exemplu. Doar în cursul anului 2009, Consiliul Național al Audiovizualului a emis câteva zeci de decizii de sancționare a posturilor de televiziune pentru neacordarea dreptului la replică sau lansarea de acuzații fără a prezenta dovezi, practici curente la două posturi de televiziune care duc o campanie continuă de atacare a unor instituții. Chiar dacă astfel de situații nu caracterizează ansamblul presei din România, ele sunt un fenomen în creștere în ultimii ani, fiind publice numeroase astfel de cazuri de corupție și campanii de atacuri la comandă. Aș vrea să mai fac o referire. Uh, acest capitol vulnerabilități nu se referă strict la securitatea națională, de fapt doar câteva sunt referirile la acest domeniu. El sintetizează vulnerabilitățile care au fost identificate la nivel politic la ansamblul societății românești. De aceea, vulnerabilitățile sunt definite vulnerabilități ale României și nu vulnerabilități la adresa siguranței naționale au fost identificate 15 astfel de vulnerabilități la nivelul societății de la funcționarea statului și a instituțiilor, cum ar fi capacitatea administrativă redusă în unele cazuri sau decalajul de dezvoltare între regiuni. Sunt unele vulnerabilități care in exclusiv de acțiunea partidelor politice, dar ele au fost recunoscute ca atare și am să mă refer la politizarea excesivă a instituțiilor. Un singur punct din cele 15 face referire la fenomenul campaniilor de presă la comandă. Strategia națională de apărare nu contravine prevederilor Constituției României. Constituția stipulează că mijloacele de informare în masă, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. Afirmații tendențioase de genul un atac fără precedent la adresa libertății de exprimare, sau strategia națională de apărare menționează explicit ca vulnerabilități acțiunile mass media nu au darul să contribuie la o dezbatere sinceră cu privire la un fenomen atât de negativ precum campaniile de presă la comandă. Desigur că și critica fără argumente este legitimă, însă considerăm că recurgerea la rigoare și precizie sunt mult mai utile atunci când sunt formulate petiții către Parlamentul European Spațiul public românesc este unul în care criticile la adresa autorităților se pot exprima cu maximă libertate. Presa se autoreglementează, iar strategia națională de apărare nu prevede vreo măsură de ordin legal care să afecteze libertatea jurnaliștilor. Cu toate acestea, faptul că presa se autoreglementează nu poate bloca dreptul de a constata la nivel politic că în interiorul unei puteri democratice cum este presa se manifestă un fenomen profund negativ care în anumite cazuri falsifică dezbaterea publică și afectează calitatea procesului democratic. Repet, nu există efecte juridice ca urmare a unui astfel de paragraf. Regretăm încercarea de inducere în eroare a Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Se deschide dezbaterea. Doamna Oken, vă rog. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Două lucruri vreau să spun. Unu, pentru comisie. Cred că este o rușine că nu uh, tratați astfel de chestiuni în sistemul legislației comunitare. Știu că carta se aplică numai instituțiilor, însă tratatul este atât de important cum ați spus și dumneavoastră. Și dacă se încalcă dispoziții din tratat, ceea ce e clar cazul aici, noi trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Și eu consider că dumneavoastră subminați puterea Parlamentului și de asemenea a dumneavoastră, refuzând să vă ocupați de acest caz foarte grav. Acesta trebuie tratat cu seriozitatea adecvată. Deci sper că atunci când avem audierea, spunem, transmitem foarte clar Comisiei că e vorba aici de drepturi fundamentale care sunt atât de importante pentru Uniunea Europeană încât sigur că trebuie să ne ocupăm de ele atunci când sunt încălcate. Și ajung și la cel de-al doilea punct. Am ascultat reprezentantul guvernului. Îmi pare rău să spun, dar aceasta a fost o demonstrație clară a faptului că ceva merge foarte greșit în România. Foarte greșit. În toate țările noastre, în toate statele membre, bieții politicieni, biețele, bietele state, biețele, bietele guverne, bietele instituții suferă de pe urma campaniilor de presă. Și ar vrea să pună sub tăcere aceste campanii dacă ar putea, dar nu pot, pentru că conform principiilor libertății prese și libertății de exprimare, nu se pot opri aceste campanii. Poți să faci contracampanii, dacă dorești, utilizând aceleași mijloace, libertatea de exprimare, dar nu poți să folosești puterea statului, prerogativele statului, pentru a pune capăt campaniilor de presă, pentru că atunci ne întoarcem la dictatură. Dacă acceptăm ceea ce spuneți dumneavoastră aici, uh, domnule reprezentant al guvernului. Îmi pare tare rău să vă spun așa. Deci, trebuie să spun cu mare convingere că acesta este un caz foarte clar de țară care încearcă să nege drepturi fundamentale pentru Uniunea Europeană. N-am auzit uh, nimic din partea Consiliului care să poată să justifice uh, poziția n-am auzit uh, niciun fel de uh, motivații convingătoare. Spuneți că sunt campanii răutăcioase sau răuvoitoare, dar cu toții trecem prin așa ceva. În orice caz, niciodată puterea statului nu trebuie folosită împotriva campaniilor de presă. Președinte, domnul Boștinaru. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna președinte, distini reprezentanți ai eh, autorităților de la București, distini colegi, astăzi nu discutăm despre o situație care privește o țară în curs de aderare la Uniunea Europeană, nu discutăm despre o țară din America Latină, din Orient, nu discutăm despre Rusia, nu discutăm despre China, ci despre un stat membru al Uniunii Europene de la unu ianuarie 2007 vă reamintesc în criteriile de la copenhaga libertatea presei era o condiie o precondiie a aderării i cred cu sinceritate că dacă astăzi românia ar fi fost ară în curs de aderare cu o asemenea aberaie în strategia sa de, de apărare naională ar fi fost descalificată. dar mai mult decât atât astăzi la douăzeci și unu de ani de la revoluția din decembrie o mie nouă sute optzeci și nouă puțini dintre dumneavoastră inclusiv eu însumi am fi crezut că trebuie să luptăm pentru apărarea libertății presei într un stat membru al uniunii europene. demersul pe care îl facem astăzi noi comisia pentru petiii i pe care îl fac petiionarii nu este în legătură cu vreun grup de presă din românia cum se încearcă a se insinua nu este în legătură cu vreun grup de interese din românia ci se referă strict la respectarea sau nerespectarea tratatului de la lisabona a cartei drepturilor fundamentale aa cum a fost ea ratificată de statul român. mai mult decât atât în indexul libertăii presei în două mii zece realizat de reporteri sans frontires sunt menionate explicit abuzurile la adresa libertăii presei din românia la loc de cinste figurând această strategie de securitate de apărare naională. până la momentul adoptării acestei strategii în consiliul suprem de apărare din douăzeci și trei iunie două mii zece existau atacuri la adresa presei la adresa libertăii presei erau aciuni de intimidare dar niciodată până la acel moment statul nu i a mobilizat instituiile de foră pentru a discuta cu jurnalitii pentru a atenta explicit la libertatea lor. s a menționat articolul șase alineatul. doi vreau să vă reamintesc distini colegi și să reamintesc guvernului româniei nicio țară membră a uniunii europene nu conține în strategia sa de apărare sau de securitate o asemenea aberaie federaia rusă nu are în strategia sa de apărare o asemenea monstruozitate. cum să acceptăm ca un stat membru al uniunii europene să facă așa ceva? mai mult decât atât se spune că, nu este, că este complet inofensivă această includere că nimeni nu are a suferit de ceva dar ieri colegul nostru teodor stolojan ne spune de fapt care este scopul acestei acțiuni. Și citez din documentul transmis membrilor peti de șeful delegației pld din românia there are two media empires in romania realitate and Antena. both of them operate through 20 ambele operează prin canale de știri 24 de ore din 24 realitatea tv și antena 3 care sunt, promovează campanii deschise de denigrare împotriva guvernului și a președintelui Băsescu. Se discută despre poziționarea sau atitudinea unor jurnaliști, se intervine deci în acțiunea lor editorială. Strategia nu menționează nicio clipă că ar fi vorba de utilizarea unor informații clasificate că s ar atenta la securitatea națională că se încearcă fie cumpărarea fie vânzarea de secrete care atentează securitatea româniei sau a alianței nord atlantice. nu se vorbește despre organizarea unor comploturi se spune pur și simplu că sunt vulnerabilități acțiunile mass media iar domnul stolojan ne dă traducerea ce înseamnă vulnerabilitățile în opinia partidului la guvernare atitudinea jurnaliștilor. Aici este hiba. De aceea, în final, vreau să-l întreb pe distinsul reprezentant al Comisiei Europene dacă domnia sa e la curent cu întreaga declarație a comisarei Reding, chiar aici în fața comisiei noastre. Doamna comisar Viviane Reding, vicepreședinta comisiei, a spus întrebată fiind în legătură cu situația presei din România. I'm nervous about the situation Mă îngrijorează. Mă îngrijorează situația din România. Când un vicepreședinte al Comisiei Europene este nervos în legătură cu dezvoltările dintr-o țară, nu este nervos pur și simplu. Nu este nervos pentru că are o stare mai discutabilă, ca să nu o comentez eu. Era nervos în legătură cu abuzurile, cu aberațiile. Și asistăm la o acțiune premeditată. De ce? parlamentul european prin reprezentanii săi în mod repetat a atras atenia autorităilor de la bucureti dacă nu e inofensivă scoatei o retragei din strategia de securitate acest uh, paragraf pentru că dacă nu vrei să faceți uh, gesturi de forță la adresa jurnaliștilor nu are sens să le încorporați. trei lideri ai grupurilor politice din parlament schulz watson și cohn bendit au trimis o scrisoare parlamentului româniei retragerea simplă a acestui paragraf. nici măcar nu a fost considerată această poziție. și atunci noi astăzi discutăm de fapt nu despre sancționarea româniei nu românia trebuie să plătească pentru asta noi cerem un lucru decent parlamentul româniei să respingă acest articol referitor la media ca vulnerabilitate pentru ca românia să revină la starea de normalitate i de armonie cu legislaia europeană. asta este tot dacă nu este limpede că parlamentul european nu poate rămâne cu ochii închii la acest abuz i de aceea eu vă cer dumneavoastră să păstrăm această petiie deschisă până la momentul la care vom ti care este votul din parlamentul româniei ca apoi să discutăm aciunile viitoare. mulumesc pentru atenia dumneavoastră. Colega Meyer. Domnul Meyer. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să-mi arăt solidaritatea față de petiționari ne aflăm aici în fața unei situații foarte grave. Am înțeles foarte bine intervenția reprezentantului guvernului român. Și mi se pare că și interpretarea pe care acesta a dat-o este foarte serioasă, pentru că nu cunosc nicio țară europeană din cele 27 de state membre în care guvernul să-și asume puterea de a închide și deschide niște mijloace de comunicare. Fără îndoială, acest lucru în Spania îl pot face numai uh, judecătorii în tribunale, cel puțin în Uniunea Europeană. Putem vorbi despre alte teme, n-am nicio problemă dacă doriți. Dar eu nu cunosc o astfel de țară, mai mult decât atât. În țara mea, și sunt de acord cu domnul Boștinaru, nu cred că există nicio lege de apărare națională, dacă mi-o prezentați foarte bine, dar în țara mea, în legea de strategie națională de apărare, nu se vorbește deloc de mijloace de comunicare. Și ar fi foarte interesant ca prin toate publicațiile care s-au făcut cu Wikileaks, care a făcut ca toate guvernele lumii să se afle acum sub semnul întrebării și în țara mea țină capul de afiș uh, în fiecare zi. Cu o astfel de lege, probabil că guvernul dumneavoastră ar trebui să spună la revedere. Nu se poate așa ceva. E nevoie de un echilibru între libertatea de comunicare și libertatea de expresie. Și un astfel de echilibru nu poate fi rupt de executiv, ci doar de judecător la tribunale printr-un uh, proces echitabil în care să existe dreptul de a se apăra și de a se stabili un criteriu și anume ce poate înțelege un guvern printr-o campanie de denigrare, o campanie care se face exercitând de dreptul de libertate de presă pentru a putea informa în legătură cu orice uh, chestiune, chiar dacă este neplăcută pentru guvernul României. Și doamna Ocan are dreptate. Toate uh, guvernele, nu doar al României, nu se simt bine în prezența presei. Pentru că ce guvern, arătați-și mie un guvern care să fie mulțumit cu prezența presei. Eu nu cunosc niciunul. De aceea aș cere reprezentanților guvernului român să transmită acest mesaj și anume ca această parte referitoare la presă să nu fie inclusă în strategia de apărare. Și sunt, bineînțeles, de acord să menținem deschis această petiție, așteptând rezultatul votului din Parlamentul Român și sperăm ca acea parte din strategie să nu apară acolo și în felul acesta se rezolvă toată situația. Dacă nu, va trebui, bineînțeles, să Uh, lucrăm din alt punct de vedere și să cerem Consiliul European și președintelui, pentru că așa ceva este de netolerat, ca un guvern al Uniunii Europene să își permită să facă ce vrea cu mijloacele de comunicare în masă. Grazie colega. Il collega Ungurean, per piacere, non agli applausi qui in commissione. Grazie. Mulțumesc că nu avem nevoie de aplauze aici la comisie. Let me first say that this petition Domnul Ungureanu, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să spun că această petiție este salutară. Orice dezbatere viguroasă pe marginea statutului presei în ziua de astăzi este sănătoasă și ține de esența democrației. Deci această petiție este binevenită și, așa cum distinsul reprezentant al Comisiei ne-a spus, din păcate nu intră în sfera competenței europene. Însă eu cred că această dezbatere trebuie să aibă loc în mod deschis și cred că faptele sunt clare și simple. În primul rând, nu există nici o lege împotriva jurnaliștilor în România. Securitatea națională, strategia de apărare națională, nu este o lege. E parte dintr-o doctrină națională a fost depusă în Parlamentul European, va fi aprobată sau respinsă, dar nu va deveni, nu poate să devină uh, lege. De, de asemenea, vreau să vă atrag atenția la realitatea mediului uh, mass media din România. După 2005, niciun jurnalist nu a fost urmărit în justiție nu i s-a făcut rău în niciun fel pentru exprimarea opiniilor sale. Niciun post de radio, de televiziune sau vreo organizație de presă tipărită, niciun site de internet nu au fost închise sau amenințate cu acțiuni administrative. Nu vorbim despre Rusia aici, unde jurnaliștii sunt uh, omorâți în fiecare lună. Și vreau să mai adaug ceva, doamnă. Eu cred că România este un exemplu foarte interesant. Nu există probleme cu libertatea presei aici. Din potrivă, România este o țară în care președintele Republicii însuși a pierdut în justiție un, uh, într-un proces cu un jurnalist. Un, uh, era un proces de calomnie. Și acest lucru este realitate. Deci, presa din România, doamnă președinte, dacă pot să spun așa, este colorată, este creativă, uneori nedreaptă, uneori uh, cu idei strălucite, dar întotdeauna liberă. Presa din România a devenit o piesă de o, o piesă a jurnalismului, a profesiei jurnalistice Uh, foarte puternice și a devenit o forță a binelui în România. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnul Preda. <laughs> Uh, mulțumesc mult, doamna președintă. Um, da, am un, vă, vă spun sincer că nu sunt foarte fericit, spre deosebire de colegul meu, cu această dezbatere, pentru că e evident o parte a unei dezbateri care are loc în România și evident o chestiune care e, are de-a face strict cu o dezbatere foarte politică din România. Și ceea ce aș vrea să spun este că, într-un sens, expresia care e în mijlocul acestei discuții e într un sens nefericită pentru că nu e vorba în niciun fel de presă și cine citește contextul în care e plasată uh, expresia campanii de presă, înțelege că e vorba de fapt despre campanii politice și despre atitudinea unor politicieni care folosesc de fapt presa uh, într-un sens uh, care nu ține de libertatea presei. E vorba de confiscarea de către politicieni care s-au drapat în, uh, în apărători ai libertății presei e vorba de campanii la comanda unor politicieni, nu e vorba de campanii pentru tutun, împotriva tutunului sau pentru săpun. E vorba strict în acest document de faptul că unii politicieni din România folosesc presa călcând în picioare conștiințele pentru a uh, construi atacuri politice. E vorba despre tocmai atitudinea unor politicieni, dar ei nu sunt în, ei nu sunt, uh, uh în acest moment uh, în poziții de autoritate. Politicienii despre care e vorba sunt în opoziție în acest moment și, într-adevăr, uh, umilesc presa, cumpărând conștiințele jurnaliștilor, pentru a construi ceea ce nu sunt capabili să facă în Parlament. Asta este miezul discuției și, într-adevăr, nu e vorba despre presă, e vorba despre atitudinea unor politicieni din România care uh, ignoră presa și care o consideră un instrument Uh, cu care trebuie să lovești în adversari. Deci nu e vorba despre libertatea presei, ci vorba despre disprețul față de presa al unor politicieni din România. Din păcate, tocmai partidele care îi adună pe acești politicieni sprijină un asemenea demers. Mulțumesc foarte mult. Cred că putem trece la vot. Colega, la colega Gruni. Doamna Gruni. Mulțumesc, doamnă președintă. Ne aflăm într-o dezbatere complicată pentru că nu avem dovezi, nu trăim în România, fiecare are argumentele sale, deci e dificil pentru noi. Comisia, în răspunsul său și pentru că am cerut o analiză foarte rapidă din partea Comisiei, nu i-am oferit prea mult timp la dispoziție pentru a vedea până la capăt această chestiune. Eu una sunt franceză, în Franța se vorbește de asemenea foarte des de faptul că uh, Fran uh, presa în Franța este folosită de președintele nostru și uh, eu îmi spun dacă acest lucru s-ar întâmpla, de fapt, ascultând știrile pe care le avem în presă și la televizor, lucrurile ar fi cu totul altfel. Deci n-aș vrea să stigmatizez România. Cred că situația este foarte delicată pentru că, într-adevăr, ne aflăm în chestiuni care sunt de natură politică. Cred că avem nevoie de o viziune obiectivă asupra libertății presei. De aceea, ce v-aș sfătui să facem aici? Să avem o dezbatere asupra libertății presei în Uniunea Europeană și nu să analizăm doar cazul României. Cred că este o chestiune foarte importantă, sunt de acord cu acest lucru și, într-adevăr, în competențele Uniunii Europene acest lucru nu este precizat, nu se spune că ar fi de competența noastră, dar cred că este un element esențial pentru democrație, să ne punem această problemă și să lărgim un pic uh, competențele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Nicolae. Mulțumesc, domnule președ... doamnă Aș vrea să vorbesc în partea grupului liberal. Colegi, aș vrea să fac câteva precizări de natură juridică care să dea posibilitatea acestei comisii să lămurească natura și caracterul acestei petiții uh, strategia naională de apărare a româniei este un document politic solicitat i prevăzut în constituia româniei care odată adoptat de parlamentul româniei în Camera reunite are foră legislativă. el conturează viziunea de securitate a româniei i ca atare stă la baza prin principiile formulate adoptării întregii legislaii în materie de securitate uh, la care românia în acest acest moment încearcă să facă o reformă națională. în ceea ce privește uh, documentele și legile europene încălcate aș vrea să fac următoarea precizare care ine de voința României, a legiuitorului constituant, care în Constituție, în articolul douăzeci dă prioritate în legislația internă Declarației Universale a Drepturilor Omului cu pactele și celelalte tratate la care România este parte în materie de ale omului. În România, orice lege care este adoptată trebuie adoptată în acord cu principiile documentelor europene europene în materie de drepturi omului. ca atare convenia europeană a drepturilor omului este parte din dreptul intern. în ceea ce privete prevederile uh, tratatului de la lisabona a dori să atrag atenia asupra articolului șase din acest tratat al uh, paragrafului ultim care solicită uniunii să ia toate măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor uh, care sunt uh, protejate i ocrotite în articolul unu al acestui tratat este vorba de principiul libertăii democraiei i respectării drepturilor omului. ca atare acest uh, cadru juridic permite luarea în considerare a acestei petiii. în ceea ce privete Uh, afirmaiile care s au făcut uh, astăzi de către guvern dar i afirmaiile pe care din nefericire unul dintre colegii notri uh, le a trimis în scris acestei comisii a vrea să fac următoarele precizări dacă se susine că în românia aceste campanii de presă sunt dirijate la comandă vizează obinerea unor beneficii de către anumite persoane toate acestea sunt fapte de natură penală să îneleg că nu există justiție în românia care să trateze ilicitul penal în această materie? dacă nu există i nu cunoatem în românia vreo speă juridică care să trateze cu aceste chestiuni în mod legal nu putem să constatăm decât că suntem în, în prezena unor simple afirmaii de natură să conducă la posibilitatea îngrădirii unor drepturi. ceea ce s a întâmplat ieri în această comisie mi se pare foarte grav vi s au prezentat o serie de stenograme dintr un dosar penal uh, care este pendinte de o instană judecătorească. stimai colegi legea română codul de procedură penală român interzice utilizarea unor probe din dosar până ce cauza nu este judecată în uh, uh, dezbaterea publică. din păcate aceste interceptări telefonice în românia sunt o practică i cine va răsfoi presa românească va vedea că este plină de interceptări telefonice la care nimeni nu face referire cu privire la legalitatea obinerii acestor probe pentru că utilizarea lor dosarelor și scoaterea lor din dosare penale este considerată conform cu legea penală română infracțiune dar am reușit să, facem, uh, să tolerăm uh, inexistența unor dezbateri și unui respect față de statul de drept prin acest tip de atitudine pe care o punem uh, pe seama unei atitudini de partizanat politic stimai colegi nu partizanatul politic a adus presa în situaia de a face această petiie ci necesitatea ca într o ară membră a uniunii europene drepturile i principiile fundamentale ale conveniei europene valorile europene să capete un real respect i să nu fie doar un respect de faadă i un respect de argument atunci când românia este pusă în uh, astfel de situaii. cred că această petiie trebuie meninută deschisă cred că parlamentul româniei trebuie să îneleagă că un document de asemenea natură cu consecine juridice reale trebuie să fie făcut în acord cu principiile europene i am convingerea că i domniile voastre împărtăii acelai respect faă de drepturile i uh, valorile europene. vă Doamnă președinte, stimați colegi, cred că aceasta este o situație care trebuie tratată cu seriozitate. Democrația se bazează pe libertatea de exprimare, se, liberta, se bazează pe libertatea presei. Fără o presă liberă, democrația nu este posibilă. Așadar, Vreau să vă spun de la bun început că eu cred că o libertate a presei funcțională nu este un pericol la adresa siguranței naționale, ci din potrivă. Cred că pericolul foarte mare este să te gândești să restricționezi libertatea presei. Pentru că așa, de fapt, sapi la fundamentul democrației și siguranței, pentru că siguranța este cel mai bine apărată de către o presă liberă, o dezbatere liberă, în care mass media poate să transmită informații în mod liber. Uh, comisia a declarat aici că uh, îi pare rău de această situație, dar nu vede nicio modalitate de a acționa. Eu mă îndoiesc de acest lucru. Chiar dacă acceptăm această poziție a Comisiei. Totuși, rămâne o încălcare a articolului 7 al tratatului, tratatului european. Și dacă avem o astfel de încărca, încălcare, există și măsuri pe care le poate lua Parlamentul European. Pentru că acest articol 7 se aplică atunci când există un risc al încălcării unei valori importante din tratat, cele care sunt uh, uh, stipulate la articolul 2, iar în articolul 2 se face referire explicit la libertatea presei și la democrație, care sunt tocmai valorile care, consider eu, sunt încălcate aici. Deci, se aplică articolul 7 din tratat și uh, ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să recunoaștem că este vorba de o încălcare sau de suspendare suspiciunea unei încălcări a articolului 7 și care este consecința. Procedura din articolul 7 trebuie să fie lansată, ceea ce înseamnă trebuie să existe, trebuie să fie numiți experți independenți care să cerceteze această situație. Acesta este pasul cel mai important, măsura cea mai importantă pe care trebuie să o întreprindem și aș vrea să știu care este poziția Comisiei referitoare la această propunere. Grazie. Colegă Grazie. Allora il collega Iturgais, ultimo intervento. Domnul Iturgais, ultimul care va interveni. Mulțumesc, doamna președinte. S-a vorbit destul aici în legătură cu conținutul acestei petiții, așa că nu am să intru în alte detalii. Pentru a încheia oarecum această dezbatere și pentru a lua o decizie, Comisia PETI, după ce a dezbătut și după ce a ascultat petiționarii și părerea Comisiei, propunerea doamnei Grune cred că este o propunere care uh, respectă oarecum tendințele comisiei noastre și anume că putem avea o audiere aici în care să vorbim despre libertatea de presă în general în Europa, ținând cont de toate cazurile care sunt de actualitate, știind de asemenea faptul că Comisia Europeană are anumite probleme pe care ne le-a prezentat, putem face această audiere și prin urmare, putem lăsa lucrurile așa cum sunt acum cu această propunere până când vom lua altă decizie. După ce vom avea acea audiere, doamnă președintă. Mulțumesc. Colega Bostinaru, sulla proposta, colega Just, just, just uh, clarification. If I... Domnule Boștinar, doar o clarificare. Dacă am înțeles corect, petiția va rămâne deschisă și vom avea de asemenea o dezbatere cu privire la libertatea presei în Europa, ocazie cu care vom discuta și cazul României. Am înțeles corect? Commissioner noi dorim o dezbatere extinsă în legătură cu libertatea presei și după ce vom avea această dezbatere în legătură cu libertatea presei, dacă mai există îngrijorări în legătură cu libertatea presei, atunci putem redeschide această petiție. Însă, în ziua de astăzi, nu avem răspunsuri clare, n-am verificat, n-am avut părerea experților, deci eu aș prefera să închidem petiția, să lansăm această dezbatere asupra libertății presei în Europa și după aceea vom vedea. Colega Meyer. Domnul Meyer. eu... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu, unul, nu doresc să închidem acest caz, această petiție. Aș dori, bineînțeles, să avem o dezbatere în legătură cu toate țările europene care au inclus în strategia lor națională de apărare, deci care au inclus în strategia națională de apărare posibilitatea de a închide mijloacele mass media Uh, din motive invocate de guvern. N-am niciun, nicio problemă cu astfel de dezbatere, dar în niciun caz să închidem petiția și dezbaterea pe această temă ar putea fi foarte interesantă pentru că ne-am putea da seama că singurul caz ar fi cel al României. Eh, colega Ocan, solo un attimo, un attimo solo, perché... Doamna o clipă, vă rog, pentru că acum am deschis o dezbatere cu privire la propunerea domnului Gais. Reprezentantul Guvernului României a dorit drept la replică. Dacă putem da cuvântul reprezentantului Guvernului României, sunteți de acord și să continuăm apoi? Nu? Mai întâi doamna Ocan are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că închiderea petiției este o chestiune foarte serioasă. Uh, pentru că nu avem un răspuns clar din partea Comisiei și domnul Hefner a adresat întrebări foarte clare legate de tratat și nu am uh, decis să avem o audiere cu privire la drepturile omului în general. Și PPE-ul încearcă să închidă petițiile de fiecare dată când se lovește de dificultăți. Și cred că nu ar trebui să facem acest lucru pentru că este o, o petiție foarte serioasă. Grazie. Allora, adesso... Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Mănoiu. Într-o delegație în care, uh, allora, parla în care se află lei. și uh, ministrul afacerilor europene, uh, eu sunt reprezentantul președintei României. Aș vrea să spun două lucruri. Um, în strategie se recunoaște o problemă, nu se impun condiții și nici restricții, nu se adaugă nimic la legile în vigoare. Și al doilea lucru, aceste derapaje uh, au fost uh, uh, sesizate de numeroase organizații profesionale ale jurnaliștilor. Aici sunt reprezentanți câțiva uh, jurnaliști din uh, zeci de mii de jurnaliști care se află în România. Uh, pe de altă parte, uh, distinsul uh, membru al Parlamentului European, domnul Mayer uh, din Spania, a avut dreptate când a spus că situațiile trebuie judecate de la caz la caz și a invocat posibilitatea ca în România Uh, se închidă publicații, spunând în același timp că în Spania doar un judecător poate închide o publicație. Distinsă membru al Parlamentului European, eu vă pot spune că în România nici măcar un judecător nu poate închide o publicație. Știu că sunt țări unde există acel termen injunction, uh, ordine judecătorești chiar de oprire a unui articol. Acest lucru nu există în România, nu a existat vreun precedent în acest sens, șeful statului a pierdut un proces juridic cu un jurnalist, iar situația din acest caz nu face altceva decât să ilustreze libertatea totală care există în România din acest punct de vedere. Doar piața liberă, economia liberă ar putea să închidă un ziar, uh, o publicație în România. Însă, statul are dreptul să se exprime și să recunoască un derapaj ca atare acolo unde el apare și unde s-a transformat într-un fenomen recunoscut chiar de comunitatea jurnaliștilor. Cine poate corecta aceste derapaje? Nu statul, nu guvernul și nu există o intenție în acest sens, ci doar presa însăși. Vă mulțumesc. Perfect. Per una rep- Perfect. Pentru replică, un uh, minut uh, petiționar <clears throat> și apoi uh, formulăm propunerea noastră. Just... Mulțumesc, doamna președintă. Un comentariu în legătură cu procedura. Am auzit argumentele de o parte și de cealaltă și în loc de a alege, am înțeles că trebuie să organizăm o dezbatere în legătură cu libertatea presei. Cred că această alegere este delicată, pentru că e vorba aici de o petiție care a fost prezentată Comisiei PETI și dacă avem nevoie de o dezbatere în legătură cu libertatea presei, există alte comisii, Comisia de Cultură, Subcomisia pentru Drepturile Omului, un intergrup pentru mass media, deci există multe alte feluri de a face acest lucru. E un fel de a scăpa de această chestiune și cred că este o alegere proastă. Grazie il eh, responsabile della Commissione. Mulțumesc. Responsabilul din partea Comisiei, vă rog. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru comentarii. Din partea mea câteva clarificări. Nu e vorba că nu luăm în serios această problemă, ci doar nu am avut suficient timp pentru analiză. Luăm foarte în serios această chestiune, așa cum a spus și doamna comisar Reding în fața acestei comisii și citez, comisia <clears throat> consideră că libertatea este o șansă și nu un pericol. Și ne îngrijorează această chestiune. Din punct de vedere juridic, lucrurile sunt clare. Principiul alocării competențelor, doamne Ocan, este ancorat în tratate și Comisia nu poate decât reitera că atunci când Uniunea Europeană nu deține competențe și când este vorba de o chestiune națională, nu putem interveni. Iar implicațiile unei strategii naționale cu privire asupra libertății de expresie este o chestiune națională. Comisia și-a exprimat însă opinia, dar din punct de vedere juridic, legea e lege. Și în acest caz, situația nu se încadrează în competențele noastre, ceea ce face să nu putem interveni. A interveni înseamnă că dacă doriți ca Comisia să analizeze această chestiune pentru a lansa procedura de încălcare, nu suntem competenți așa cum se specifică în tratatul de la Lisabona. În ceea ce privește articolul 7, nu vă pot uh, da o părere definitivă în numele întregii comisii, însă pot doar să spun că articolul 7 este un mecanism de ultimă instanță. Și nu știu dacă în această situație este dat, uh, dată gravitatea care să declanșeze acest uh, articol sau procedura din acest articol. Mulțumesc, doamna Gruni. Doriți să mai interveniți? Mulțumesc. Pentru că nu avem competența, eu aș dori să votăm pentru a închide această petiție. Iată. Și dezbaterea, e clar, sunt de acord, doresc o astfel de dezbatere pentru libertatea presei în toată Europa, în toate statele membre, printre care și România, dacă există o astfel de încălcare a acestei libertăți. Domnul Hefner, în... v-aș ruga însă să fiți succinți. Mulțumesc. Pe scurt și pe procedură. Am adresat o întrebare clară în ceea ce privește articolul 7, iar Comisia a răspuns că nu a avut suficient timp la dispoziție de a, pentru a analiza această chestiune. Înțeleg răspunsul comisiei și rog comisia să analizeze chestiunea, pentru că altfel decât comisia, eu consider că nu e vorba doar de o încălcare a legislației naționale, pe care nu am tratat-o aici, ci de o încălcare a legislației europene, conform articolului 7. Dacă comisia spune că nu a avut timpul și posibilitatea de a se pune de acord în ceea ce privește această chestiune, înseamnă că mai are nevoie de timp și că nu putem închide această petiție astăzi. Domnule Boștinaru în spiritul bunei cooperări dintre membrii acestei comisii pentru a evita orice formă de confruntare vă reamintesc că patru grupuri politice aici prezente au cerut ca această petiie să rămână deschisă. numărul doi dacă se ajunge la un vot pe situaia actuală procedura explicită este aceea că pot vota doar membrii comisiei și cei care înlocuiesc membrii ai titularii dacă i au notificat cu o oră înainte numele către secretariat pentru a evita orice urmă de tensiuni. Așa cum am discutat și astăzi la reuniunea coordonatorilor, putem să amânăm decizia pentru următoarea reuniune a ă, dezbaterii noastre dar reiterez propunerea care este una onestă i echilibrată i o fac în numele sd ca grup alde verzi i uh, uh, grupul domnului Mayer. solicităm ca să rămână deschisă petiia i să facem această dezbatere privind libertatea presei în europa. închiderea petiiei i mai ales în această conjunctură dubioasă mi se pare inacceptabilă i ar fi o abandonare a principiilor regulilor acestei comisii i a atmosferei de cooperare dintre membrii grupurilor noastre. Mulțumesc. Colega Salafranca. Domnul Salafranca, dar apoi închidem dezbaterea. Mulțumesc, doamnă Președinte. Eu trebuie să invoc aici să se aplice regulamentul Parlamentului, îl cunoaștem foarte bine, se cunosc procedurile de vot în comisie. Ce spune regulamentul și îmi pare rău să vă contrazic aici, uh, domnule Boștinaru, uh, n-am putut nici să vă explic și vă că cineva îmi spune că nu și vă cer să, să citiți acest regulament. Se spune că orice membru al comisiei poate fi înlocuit dacă grupul politic notifică imediat înaintea votului cine sunt membrii care vor fi înlocuiți pentru acest vot pe, de către alți membri ai grupului său politic. Puteți verifica acest lucru în regulament și vă cer, doamna președinte, să citiți acest regulament ca să nu existe nicio îndoială în această privință. La colega Paliadeli. Yes, just one, uh... Doamna Paliadeli, o sugestie din partea mea, care poate combină ambele propuneri. Nu ar fi posibil să păstrăm deschisă petiția până când avem răspunsul final din partea Comisiei cu privire la articolul 7, conform sugestiei domnului Hefner. Eu propun să lăsăm deschisă petiția, să nu o votăm asupra acestei chestiuni și să acordăm timp Comisiei să dea un răspuns cu, al, cu privire la articolul 7. Da, dragi colegi, totuși trebuie să vă readuc aminte că mai există și alte petiții. Nu putem să vorbim toată dimineața despre această uh, petiție. Doamna Nicolae, vă dau cuvântul doar scurt. poziia grupul alde solicită să se mențină această petiție deschisă cred că explicaia uh, explicația pe care comisia ne a dat o este relevantă nu au o poziie foarte clară în acest moment nu putem să prejudiciem un răspuns al comisiei închizând o petiție și nu aș vrea să prejudiciem imaginea acestei comisii transformând această situație care vizează drepturile omului într o situație care vizează puterea și opoziția în românia ar fi jenant pentru parlamentul european. la comisiune un minut, anche la Commissione. Comisia un minut, dar un singur minut, Comisia, vă rog. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, cred că există o mică neînțelegere și vreau să clarific. Eu n-am spus că nu am avut suficient timp să analizăm această petiție. Ceea ce am spus este că nu am mandatul să vorbesc în numele Comisiei atunci când este vorba de articolul 7. Opinia mea ca persoană care participă în mod normal aici este că această chestiune probabil nu va, uh, a, nu va implica aplicarea articolului 7. Nu va declanșa articolul 7. Pentru că nu intră în sfera noastră de competență, ceea ce e foarte clar, nu e o chestiune de timp sau de poziții, e foarte clar că nu e o chestiune de nivel european. La situație sicuramente nu e le... Așadar, situația cu siguranță nu este una din cele mai simple mi se pare însă clar că Comisia se declară incompetentă în mod explicit. Se face trimitere la regulament și o solicitare de vot. Și se solicită citirea regulamentului. În acest sens, trebuie să vă spun că sunt admiși la vot conform articolului 186 cu privire la membrii supleanți. Acești membri, când nu au supleanți permanenți sau se pot, uh, pot fi înlocuiți prin alți membri, însă acest lucru trebuie comunicat secretariatului înainte de începerea votului. Practic, uh, implicit prin prezența dumneavoastră aici, uh, uh, se face această comunicare. Poziția mea în această privință? Eh, sicuramente questa commissione non è... Așadar, în ceea ce privește poziția mea personală, vreau să adaug ceva. Comisia noastră este o comisie care nu utilizează procedura de vot în mod frecvent. Încercăm să fim cât mai obiectiv posibil în această comisie. Din păcate, se poate întâmpla uneori să fim folosiți în scopuri subiective. Dată fiind această situație în care există un, o divergență de opinii, tot ce îmi rămâne mie să fac este să îi las pe cei prezenți să voteze. Sunt obligată să aplic procedura așa cum este ea definită în regulament. Deci, haideți să votăm. În mod normal am vota în manieră informală ce am, ne-am evaluat pozițiile și apoi am votat de manieră informală. Însă, în această situație, președinta se întrerupe, domnul uh, Boștinaru a vorbit fără să pornească microfonul. Președinta spune, înțeleg, domnule Boștinaru, ce spuneți despre cele patru grupuri politice. Uh, două minute pentru consultare între, în sânul grupurilor politice. Dar poate că Vreți să vă dau numele tuturor, tuturor supleanților? Nu cred că e necesar. Am primit un document cu lista membrilor supleanți. Așadar, care este propunerea? Propunerea este, există o propunere de a închide această petiție. Dragi colegi, vă rog să folosiți aceste două minute pentru consultare să închidem petiția și să amânăm această sau să amânăm această uh, decizie. Putem să discutăm acest lucru mai departe la reuniunea coordonatorilor. Există și o altă propunere și anume petiția să rămână deschisă și să așteptăm răspunsul comisiei. Însă comisia a răspuns deja. S'il vous plaît. Sí. Colega, eh, Presidenta, eh, por favor. On peut voter. Presidenta, por favor. Sí, sí, perdón. Si vamos, momento, si vamos... momento. Un momento. Allora, riprendiamo i lavori. Un moment, reluăm lucrările. Vă rog. Por favor. Dacă vom votăm, vreau să votăm acum pentru că există alte petiții care așteaptă, deci dacă într-adevăr avem de gând să votăm, să facem acest lucru imediat pentru că altfel avem deja o oră de întârziere. Sunt de acord. Mi s-a cerut uh, două minute de consultări, așa că mi se părea corect să facem acest lucru. Domnul Cashman, eu nu am autoritate pentru a mă pronunța dar cred că e fără precedent să avem un vot fără acordul tuturor părților politice și fără o notificare prealabilă a acestor grupuri politice, pentru că dacă facem un vot acum, acesta trebuie să fie înregistrat pe ordinea de zi. Și de altfel este o parte a procedurilor uh, și domnul Iturgais știe foarte bine acest lucru, că atunci când există un membru care dorește să mențină în continuare petiția deschisă, această petiție trebuie să rămână deschisă. Și indiferent dacă treceți la vot sau nu, pot să vă spun că grupul meu nu va vota pentru că consideră că acest vot este fără precedent și neconstituțional. Prin urmare, vom uh, provoca acest lucru vom uh, trece la uh, președinte. Avem experiență de șapte, aici, de șapte ani aici la comisie și, așa cum s-a întâmplat uh, în experiența noastră, pot să vă spun și vă cer, nu doar grupul meu, ci și alte grupuri politice consideră că este nepotrivit să trecem acum la un vot și vă cere deci să nu faceți acest lucru. Su questa richiesta, eh, ecco, un intervento però su questa richiesta è sempre vis-a-vis -vis de această cerere, alte intervenții domnului Turgai. Da, pentru că domnul Cașman m-a citat, uh, are dreptate, dar doar pe jumătate. De ce? E adevărat că atunci când cineva cere ca petiția să rămână deschisă, un grup politic cere acest lucru, atunci trebuie să fie menținută deschisă. Dar vă aduceți aminte că atunci când nu aveam un acord, de exemplu în chestiunea Ciprului și existau grupuri precum cel al domnului Cașman care nu dorea să voteze și până la urmă s-a votat. Deci există precedente cu aceste voturi în care nu toată lumea era de acord. But then in the next meeting, dar atunci acest lucru, acest vot trebuie trecut pe ordinea de zi și atunci trebuie amânat la următoarea întâlnire, nu? Doamnă Domnul Salafranca. Mulțumesc, doamnă președintă. Aici, la Parlament, organele își iau decizie prin majoritate. Eu sunt coordonator la Comisia de Afaceri Externe și poziția grupurilor politice și poziția coordonatorilor, domnul Meier știe acest lucru pentru că este coordonator, acest lucru se face la biroul extins. Însă, atunci când un grup politic, și acest lucru este democratic, când un grup politic cere să se facă votul, acel vot trebuie să se facă și nu se poate frâna procedura atunci când se vede că votul va fi pierdut dinainte. E vorba de niște organe democratice care funcționează cu majoritate. De aceea vă rog, doamnă președinte, să aplicați regulamentul. Doamnă președinte, cer colegilor de asemenea să respecte, așa cum și eu am respectat și am ascultat toate intervențiile. Vă rog să mă ascultați fără să fiu întrerupt. Doamnă președinte, atunci când un grup politic, în conformitate cu ramentul, cere să se facă votul, acel vot trebuie să se realizeze. Și nu votează coordonatorii, ci membrii care au drepturile individuale de a vota. Și mi se pare foarte puțin democratic că atunci când un grup politic își dă seama că nu are destui membri să încerce să amâne votul pentru că aceasta nu este o procedură democratică. Iată de ce, doamna președinte, vă rog să dați curs cererii făcute de grupul PPE și să treceți la vot. Mulțumesc. Meyer ultimo. Domnul Meyer, ultimul care intervine. Mulțumesc, doamna președintă. eu aș cere colegilor din grupul popular european ca, ținând cont de ultima intervenție a Comisiei Europene, care a recunoscut că în ceea ce privește interpretarea articolului 7, el nu este mandatat pentru a face o interpretare. De asemenea, există patru grupuri parlamentare care au arătat că, din punctul nostru de vedere, e vorba aici de o chestiune care ni se pare că are legătură cu articolul 7. Vă cer pur și simplu să amânăm aceast, acest vot și să apară pe ordinea de zi. Cred că este o soluție rezonabilă ținând cont de felul în care funcționează în mod normal acest, această comisie. Sunt patru grupuri parlamentare, am ascultat punctul de vedere al comisiei. Comisia nu are mandat pentru a se pronunța în ceea ce privește articolul 7, de aceea vă propun să amânăm acest lucru, să fie trecut pe ordinea de zi la următoarea întâlnire, pentru că cred că aceasta este soluția cea mai rezonabilă. Alors. Eu voglio dare la parola a tutti, ma rendetevi conto. Aș, dar eu aș dori să dau cuvântul tuturor, dar vă dați seama că mai sunt și alte petiții și trebuie să ne continuăm ordinea de zi. Așadar, mai dau cuvântul domnului Zanuca și apoi domnului Predo și apoi încheiem. Thank you. And, uh, I, I would like to... Mulțumesc. Și eu văd că grupul PP nu dorește să aibă voturi atunci când nu are suficienți membri. Problema este că dacă nu există participanți din partea celor patru grupuri politice, nu avem quorum. Asta e o soluție facilă, dar nu e democratică. Dacă vrem să încheiem uh, acest caz, nu participăm și atunci nu există quorum. Colega Preda. Domnul Preda. Mulțumesc doamna vă spun sincer, sunt foarte mirat văzând că uh, votul este uh, respins. E prima dată, în fine, n-am foarte multă experiență în acest Parlament, dar e prima dată când văd acest dispreț pentru vot. Nu-i vina noastră pentru faptul că uh, la grupurile celelalte colegii chiulesc în această zi cu multă zăpadă afară. Cred că trebuie să facem apel la responsabilitate și să votăm. E foarte simplu. Aceste uh, tertipuri pentru a împiedica votul sunt uh, o lipsă de respect pentru subiectul discutat și pentru petiionari. În fond au venit aici și ateaptă un răspuns. Vă mulțumesc mult! Allora, eh, a questo punto un conto è eh, fare appello al buonsenso e a una... Ajuns aici, cred că trebuie să dăm dovadă de bun simț și să recurgem la obiceiurile pe care avem aici la comisia noastră. Dacă reușim să ajungem la un acord între grupurile politice, atunci vom face ca de obicei. Dacă nu, atunci singura soluție pe care o mai am este să votăm. Domnule Cașman, recurg aici la experiența dumneavoastră. Și mai am multe de învățat, probabil, din experiența dumneavoastră, dar pot să vă spun, chiar dacă în mod informal, pot să vă spun că Comisia PETI votează la toate petițiile pentru că știți foarte bine că la finalizarea dezbaterilor cer întotdeauna punctul de vedere al colegilor. Este un vot, e adevărat că nu este un vot formal, dar decizia se ia prin vorum aici la comisie. Dacă se deschide, se închide petiția, dacă se trimite mai departe în altă parte și așa mai departe. Atunci când se cere un vot, și acest lucru s-a întâmplat și în alte chestiuni, în alte dosare, nu se poate evita acest vot. Iată deci, se confirmă cererea de vot din partea PPE-ului și vom consulta serviciul juridic pentru ca soluția noastră să fie cea corectă și vom vedea dacă această procedură este cea bună. În momentul în care mi se cere să se facă un vot, eu sunt obligată să deschid votul. Doamnă președintă, pentru că v-ați referit la mine, Spuneați că se poate decide acest lucru la plenară de către quorum. Quorumul nu are posibilitatea să decidă. Dacă dumneavoastră doriți să votați, ținând cont de faptul că singurul grup politic care dorește să voteze este PPE-ul, v-aș sugera dacă treceți la vot, atunci ca celelalte grupuri politice care nu doresc să participe la vot, să părăsească sala, să revină după ce s-a executat votul, pentru că noi considerăm că această decizie, dacă va fi luată, atunci ea va fi pusă sub semnul întrebării la conferința președinților într-adevăr, acest lucru l-a anunțat deja și uh, colega dumneavoastră aici în sală. Vreau să vă repet încă o dată. Dacă s-a cerut acest lucru, s-a cerut să se facă votul, nu pot nega acest lucru. Domnule Salafranca, doar dacă dorim să ajungem la un acord. Doamna președintă, dumneavoastră s-a vorbit aici de consultarea conferinței președinților. Aș vrea să contrazic aici uh, câteva dintre părerile care au fost exprimate. Vreau să reamintesc articolul 195 aliniatul 2 al regulamentului. Vreau să-l reamintesc pentru colegii care nu-l cunosc. Aici se spune că votul în comisie este valid dacă este prezentă o pătrime din membrii săi. Deci, e clar, doamna președintă, votul este valid, coordonatoarea grupului meu a cerut să trecem la vot și vă cer, fără alte uh, chestiuni uh, pe la mijloc, să trecem direct la vot. Questo punto quindi sulla proposta della collega Gruny di chiudere la petizione ma di rinviare. Președinta, conform celor spuse de doamna Gruny, Așadar, închidem petiția și o trimitem coordonatorilor pentru a o discuta mai departe. Aceasta este propunerea? Eu apro la votazione, poi... Se deschide votul. Se deschide votul cu privire la propunerea doamnei Grâni. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Propunerea este aprobată. Voiam să îi rog pe colegi să numere, pe, să numere voturile. Quindi, presenti. Eh, presenti 16 componenti hanno votato. 16 persoane prezente au votat pentru, președinta se abține și votul s-a închis. și petiția s-a închis. Nu. Da? Okay. Da? vi Dragi colegi, vom relua lucrările noastre cât mai repede cu putință. Aș vrea să-mi cer scuze față de petiționarii prezenți. Ne aflăm la petiția de la punctul optsprezece cu oarecare întârziere. Am să dau cuvântul petiționarului pentru această petiție 0587 din 2008. E vorba de domnul José Luis Fernández Fuaros. Señora presidenta, no sé si... Doamna președintă, nu știu dacă ar trebui să încep înainte ca restul membrilor acestei comisii să se întoarcă aici. Sí, sí, iniții, prego. Mm, eh, me esperar a que... Eh, Vă rog să începeți. Aș prefera, doamna președinte, dacă se poate, să aștept să se întoarcă în sală restul uh, parlamentarilor eh, c'è il numero sufficiente per continuare i lavori per cui noi andiamo avanti avem uh, un număr suficient de membri pentru a continua dezbaterile și colegii vor intra din nou din sală. Vă rog oricum să începeți pentru că avem un timp foarte limitat la dispoziție. Dacă nu doriți să renunțați la timpul pe care îl aveți la dispoziție, vă rog să începeți. Doamna președintă, Doamnelor și domnilor membri ai acestei comisii, vă mulțumesc pentru că ne dați din nou ocazia să vă prezentăm aici argumentele noastre. Ne aflăm aici pentru a confirma denunța, denunția prezentată de noi în martie 2009. După avizul Comisiei de Mediu, Guvernul Spaniei și din insulele Canare au stabilit că Fundația Observatoriu Medioambiental Porto de Granadilla a fost înființată pentru a garanta menținerea mediului natural, măsurile de atenuare și compensatorii. Încălcarea de către Fundația Observatoriu Medioambiental Puerto de Granadilla este foarte gravă și Comisia trebuie să țină cont de aceasta. În primul rând, felul în care a fost numit directorul acestei fundații este o încălcare a legislației europene pentru că acesta a fost numit în mod direct, fără garanțiile pe care legea le prevede. Parlamentul European în rezoluția asupra fundațiilor europene, rezoluția 304 din 93 și legea statală 50 din 2002, din 26 de decembrie, 26 decembrie asupra fundațiilor publice, stabilește la articolul 46, în legătură cu regimul juridic, următoarele. Alegerea personalului trebuie să se facă respectând principiile de egalitate, merit, capacitate și publicitate a locurilor publice respective. În același timp, contractul va trebui să respecte aceleași principii de publicitate, concurență și obiectivitate, cu excepția cazurilor în care operațiunea în cauză este incompatibilă cu acele principii. Aceste principii nu au fost respectate pentru că directorul a fost numit, directorul acestei fundații a fost numit în mod direct de către uh, reprezentanții patronatului. Pe de altă parte, una dintre măsurile compensatorii fundamentale care a fost uh, stabilită de comisie, comisie așa numitul uh, bypass de nisip, care trebuia să se realizeze, nu a fost uh, prezentat nici măcar într-un proiect până în ziua de astăzi. Deși uh, lucrările uh, care trebuiau să includă această infrastructură au fost deja prezentate prin contract. O altă problemă cu această fundație a fost că a primit susținerea guvernului din insulele Canarie pentru a nu proteja sute de specii prin aprobarea unui catalog de specii protejate fără să se țină cont de participarea publică care este obligatorie, așa cum se arată la Convenția de la Arhus, semnată de statul spaniol. Aplicarea acestui catalog a fost suspendată de către Tribunalul Superior de Justiție din insulele Canare pentru că se încalcă legislația statală și europeană. Același tribunal a prezentat și o chestiune de inconstituționalitate pentru încălcarea sistemului de distribuție a competențelor în statul membru respectiv. Este de aceea esențial ca Comisia să știe că au început lucrările la Puerto de Granadilla, deși uh, suspendarea uh, hotărâtă prin sentința Tribunalului Superior din insulele Canare este în vigoare și fără să existe o autorizație din partea ministerului competent și fără să se facă planul director al infrastructurilor acestui port. În felul acesta se încalcă mod, în mod flagra, flagrant articolul 38 al legii 48 din 2003 asupra regimului economic și de furnizare de servicii pentru porturile de interes general. Din toate motivele prezentate, e clar că autoritatea portuară din Santa Cruz de Tenerife este un organism incompetent pentru a adopta acea decizie de începere a lucrărilor la portul Granadilla. Și cu toate acestea, a cerut companiilor care dețin aceste contracte să înceapă lucrările fără să aibă o autorizație, după cum spuneam, a Ministerului. Acestea sunt faptele și ne arată foarte clar faptul că fundația Observatorio Porto de Granadilla nu este independentă și este subordonată puterii politice din insulele Canare. În fața atitudinii și a ilegalităților nenumărate care au fost realizate de Guvernul Insulelor Canare și de Autoritatea Portoară din Santa Cruz, Plataforma cetățenilor și asociațiile ecologiștilor au denunțat în fața procuraturii pe responsabilii acestor instituții din cauza delictelor ecologice, pentru că problemele judiciare nu s-au rezolvat și din potrivă vor crește pe măsură ce trece timpul. Acest proiect al portului din Grenadilla are și un precedent lamentabil portul de la Arinaga, în Palmas de Gran Canaria. Și aceasta la patru ani după ce lucrările au fost terminate acolo. Asemănările sunt foarte mari între portul de Granadilla și celălalt port. Aceste asemănări au de-a face cu sistemul de încărcare și descărcare a containerelor și cu regimul de vânturi care fac ca manevrele în port să fie foarte dificile. Aceasta se arată într-un aviz al experților care a fost făcut la uh, cererea Tribunalului Superior de Justiție din Canare. Iată de ce se vor cheltui fără, niciun, uh, fără nicio utilitate fondurile structurale și impactul asupra mediului va fi foarte mare. În același timp, au fost prezentate 16 întrebări în fața Senatului în legătură cu viabilitatea tehnică, operațională și în legătură cu descatalogarea anumitor specii protejate și de faptul că s-au început lucrările fără autorizații prealabile necesare. La aceste întrebări, statul membru respectiv Spania, în acest caz, n-a răspuns încă. Din toate aceste motive prezentate în fața dumneavoastră, cerem acestei comisii. În primul rând, să mențină deschisă această petiție până când vom avea o sentință din partea Tribunalelor de Justiție din Spania. În al doilea rând, să se cere comisiei să verifice ceea ce am prezentat aici. Vă rog, intervine domnul președinte. Vă rog, doamnelor și domnilor deputați, practic întrerupeți prezentarea făcută de petiționar. Vă rog, un pic de liniște. Mulțumesc, domnule președinte. Eram uh, aproape la încheiere. Vreau să repet aici, deci că din toate, uh, din cauza tuturor motivelor prezentate mai devreme, cerem acestei comisii, în primul rând, să mențină deschisă această petiție până când vom avea o sentință din partea tribunalelor de justiție spaniolă în toate cauzele care acum sunt pe rol și, în al doilea rând, să se ceară comisiei să verifice ceea ce am prezentat noi aici în legătură cu măsurile compensatorii și în ceea ce privește participarea publică la descatalogarea speciilor protejate printr-o comisie de anchetă independentă. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. În continuare și înainte de a deschide dezbaterea, dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Javier Ruiz Tomas. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că sunt în prezența petiționarilor, îmi permit să vorbesc uh, în spaniolă. Există mai multe aspecte în această petiție care sunt interesante. După cum știți foarte bine, proiectul de construcție a portului din Granadilla este destul de vechi, a fost prezentat în mai multe petiții anterioare, în domenii oarecum asemănătoare. Problema are mai multe aspecte. În primul rând, felul în care procedurile din dreptul național respectă legile comunitare în ceea ce privește înființarea fundației și așa mai departe. E vorba de chestiuni la care Comisia consideră că e vorba de uh, competența dreptului național și deci Comisia nu se poate pronunța pentru că funcția noastră este tocmai să ne asigurăm o aplicare corectă a legislației comunitare. Referitor la această legislație comunitară, după cum știți foarte bine, proiectul portului Granadilia a fost în conformitate cu directiva habitatelor naturale și a faunei sălbatice, articolul 6, aliniatul 4, Statul spaniol a venit cu mai multe informații, cu date care au fost analizate de serviciile Comisiei, nu doar din partea Direcției Generale pentru Mediu, ci și de alte direcții generale care au competență în acest sens. Și în urma acestei analize am avut un aviz al Comisiei care a fost publicat în 2006 și, bineînțeles, această decizie Făceam referință la articolul 6, aliniatul 4 pe care l-am menționat și spuneam că acest proiect trebuia să respecte legislația comunitară din directiva menționată mai sus. În al doilea rând, există două aspecte pe care trebuie să le examinăm. În primul rând, dacă se îndeplinesc condițiile care sunt incluse în avizul Comisiei, un lucru care a fost întotdeauna în atenția noastră, cu intensitate mai mare sau mai mică, Însă există și o altă chestiune pe care nu putem ignora nici Comisia, nici Comisia de Petiții, și anume că există o decizie a organului judiciar competent, și anume Tribunalul Superior din insulele Canare, de a acestui proiect. Deci, se pare că într-o chestiune în care a intervenit jurisdicția națională la cel mai înalt nivel, deci Tribunalul Superior a suspendat acest proiect, se pare că Comisia n-are rost și n-ar fi logic să intervină practic în, împotriva acestor proceduri judiciare care sunt în curs. Există însă și un alt aspect. Și vreau să spun că în timp ce această suspendare rămâne în vigoare, lucrările nu pot fi executate, deci nu se poate vorbi de o aplicare sau nu a avizului pe care l-am prezentat noi. În ceea ce privește lista de specii amenințate, există o legislație în insulele Canare cu un conținut care, din punctul nostru de vedere, nu este foarte clar, și de aceea Comisia analizează acest lucru la ora actuală și în cooperare cu autoritățile spaniole încercăm să lămurim acele probleme mai îndoielnice din această legislație pentru a vedea ce se întâmplă cu noua listă de specii protejate. Foarte pe scurt, Comisia consideră, în primul rând, că n-au existat proceduri judiciare în această a doua chestiune și anume cu lista de specii protejate, de aceea mulțumim pentru informațiile pe care le-am primit de la petiționar și în al doilea rând Comisia dorește să uh, mulțumească pentru vizita pe care au făcut-o petiționarii la Direcția Generală de Mediu, la Direcția Generală Rehi, pentru a prezenta această chestiune. Iar problemele de finanțare care nu au fost uh, prezentate uh, foarte în detaliu de către petiționari. Aici uh, colega mea de la Direcția Generală Competentă poate interveni pentru a prezenta mai multe detalii. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc pentru informații comisiei. Doamna Beatrice Uidroho din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să adaug din partea comisiei câteva informații în legătură cu starea actuală a procedurilor în ceea ce privește proiectul de la portul Granadilla. Și să-l științăm pe domnul Ruiz Tomas în legătură cu starea actuală a acestui proiect. Așa cum am aflat, acesta a fost suspendat, proiectul este întrerupt, nu a existat niciun fel de finanțare din partea Comisiei Europene. Ce s-a întâmplat aici? În martie 2009, autoritățile de gestiune ale statului membru au trimis serviciilor Comisiei o propunere, de fapt o cerere de propunere de finanțare și în aprilie 2009 serviciile Comisiei au declarat admisibilă această propunere în conformitate cu regulamentul 1863 din 2006 și în luna mai se întrerupea practic, se întrerupeau lucrările la acest proiect pentru a se soluționa între timp toate chestiunile judiciare care sunt acum în curs la nivel național. Deocamdată aceasta este situația și starea actuală a lucrărilor în ceea ce privește proiectul de la Granadilla. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Mato. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu cinci ani, când eram președinte al Parlamentului din Canare, am venit aici la Comisia PETI pentru a susține poziția noastră, pentru că susținem o poziție susținută de 2 milioane de locuitori. Și aveam o poziție unanimă din partea Parlamentului din Canare, din partea tuturor grupurilor parlamentare. Vă spuneam, reprezentăm 2 milioane de cetățeni din insulele Canare, deci spanioli și europeni, prin urmare manifestam uh, un respect absolut față de pozițiile diferite uh, manifestate de Parlament și vreau să reiterez astăzi, așa cum spuneam și acum cinci ani, speranța mea de a da undă verde unui proiect care este pozitiv și necesar pentru Tenerife, pentru Canare și, prin urmare, pentru întreaga Europa. La cinci ani după aceasta și după patru ani de discuții, iată, suntem în continuare în fața eforturilor făcute de unii de a duce mai departe aceste proiecte. Însă nu s-a adus niciun argument valabil, nicio dovadă, nicio dovadă științifică sau juridică care să nu fi fost eliminată atât din punct de vedere științific cât și din punct de vedere juridic. Iar intervenția petiționarului de astăzi, pe care o respect, s-a vorbit despre foarte multe lucruri. Și cred că această comisie trebuie să se gândească doar la ce se spune în comisie și să nu se refere la felul în care se execută sau nu proiectul, pentru că aici s-au amestecat lucrurile. S-a vorbit despre infrastructură, s-a um, calomniat practic uh, observatorul pentru că a fost susținut de guvernul din insulele Canare. Dacă nu ar fi fost susținut de guvernul din insulele Canare, probabil că ar fi avut o manifestație pentru a-l susține. S-a vorbit despre planul director, despre competența de a iniția lucrările, când de fapt petiția se referă doar la independența sau nu a observatorului. Acesta este singurul lucru pe care trebuie să-l analizați aici. Și atunci când se vorbește despre posibila neindependență acestui observator, se spune că purtătorul de cuvânt al asociațiilor ecologiste nu a format uh, parte din grupurile ecologiste care să fi susținut protejarea mediului uh, în uh, cazul acestui proiect de la Granadilla. Acesta este argumentul principal menționat de, de petiționar pentru a spune că acest observator nu este independent. Dacă ar fi fost așa, atunci s-ar fi spus că observatorul este independent. Însă dacă citim petiția și textul și argumentele prezentate de petiționar, vedem că de fapt nu are dreptate. S-a vorbit aici astăzi de faptul că directorul fundației publice este vorba de o numire directă și absolut democratică și se spune că acest lucru a fost făcut de patronat. Într-adevăr, este adevărat, s-a făcut de către patronat. Petiția spune însă că nu este democratic pentru că această numire a fost făcută de autoritatea portoară. Nu, a fost făcută de patronat. Se spune că nu este independent pentru că cele cei trei purtători de cuvânt care reprezintă universitățile științifice sunt numiți de autoritățile portuare. Nu, e adevărat doar pe jumătate. Aceștia sunt propuși de universități, sunt propuși de Institutul Insulelor Canare de Științe și după aceea sunt numiți. Deci sunt propuși de aceste universități științifice. Există și o altă chestiune. Se spune că statutul fundației nu este public. Eu aș uh, dori să-i, reg, să rog pe membrii Comisiei PETI să intrați pe pagina noastră web și să vedeți că acest statut este public pentru toată lumea și bine cunoscut. S-au vorbit aici despre foarte multe lucruri. Comisia PETI cred că trebuie să analizeze dacă această petiție și dacă argumentele aici prezentate pentru a arăta că observatorul nu este independent, sunt valide sau nu și de altfel poziția comisiei este clară în acest sens și nu s-a schimbat. Pe 31 martie 2009 comisia a spus cu claritate că Fundația Publică Observatorio este independentă se spunea că deocamdată nu există motive obiective pentru a pune sub semnul întrebării independența acestei fundații și legalitatea procedurii de numire a directorului. Aceasta este realitatea. E adevărat că putem vorbi despre alte lucruri, despre proiectul, despre o sentință dată de Tribunalul Superior de Justiție, Putem vorbi despre foarte multe lucruri. Reprezentantul Comisiei n-a vorbit despre acest lucru pentru că poate nu cunoaște prea bine. În urmă cu trei luni, Parlamentul Insulelor Canare a modificat legea și acele elemente care făceau ca executarea proiectului să nu fie virabilă s-a modificat. Din câte știu eu, lucrările au început. Deci cred că acest Parlament nu poate să permită acest caz să rămână deschis în continuare fără să avem niciun singur argument care să pună sub semnul întrebării independența acestui observator. Și aceasta deși s-a încercat din greu. De aceea cred că Comisia PETI trebuie să-și definească poziția și să permită să mergem înainte cu un proiect care este esențial pentru insulele Canare, pentru Spania și pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mato. Doamna Ocan. Just briefly, I think it's not, it's not, uh... Foarte pe scurt, cred că nu este corect să spui că nu există probleme din moment ce curtea a decis că nu sunt probleme. Deci ar trebui să păstrăm petiția deschisă și să insistăm că dacă se continuă lucrurile în condițiile, cel puțin în condițiile care au fost furnizate, um, care au fost formulate de comisie, atunci aceste condiții ar trebui să fie îndeplinite. Asta am auzit din partea comisiei, asta avem și în documentele noastre. E clar că sunt probleme. Curtea Supremă din insulele Canare a declarat acest lucru. Comisia a spus că există probleme uh, privind uh, directiva care vizează rețeaua Natura 2000, deci cred că petiția ar trebui să fie păstrată deschisă. Eh, Mulțumesc, doamna Auken, domnului Turgais. Mai după. Doamna Auken, să nu ne provoace. E a treia oară când vorbim despre acest dosar și mi-aduc aminte când domnul Mato a venit aici în calitate de președinte al Parlamentului din Canare. A venit uh, însoțit de reprezentanții instituțiilor municipale, al instituțiilor din insulele Canare și chiar guvernul a susținut această chestiune. E una din acele petiții ciudate, domnule președinte. Pentru că și dumneavoastră cunoașteți foarte bine această petiție și vă aduceți aminte aici și doamna Iala, care se afla și dânsa pe aici uh, la începutul acestei petiții și dacă ne aducem aminte, într-o primă ocazie această petiție fusese închisă și după aceea ea a fost redeschisă pentru că domnul Hammerstein din partea verzilor a spus că s-au adus noi informații și cu acele nouă informații hotărâsem să reluăm acest caz pentru a vedea dacă sunt noi informații și eventual uh, nu doar a doua oară, ci și a treia oară să avem o audiere. Așa cum spunea și colegul meu Gabriel Mato, cred că nu mai avem alte argumente aici pe care să le ascultăm. Nu există informații suplimentare pe care să le, să le analizăm. Deci, în comisia asta am ascultat pentru a treia oară această petiție, s-a deschis cazul, s-a închis, s-a deschis din nou, acum cred că trebuie să luăm o decizie. Iată un caz în care votul ar putea fi foarte util, pentru că este a treia oară când discutăm acest dosar, a fost închis, a fost redeschis și acum cred că într-adevăr trebuie să luăm o decizie. Și Trebuie să ținem cont de ce a spus uh, chiar Comisia, nu avem informații suplimentare și pentru a treia oară ar trebui să închidem pentru totdeauna această petiție. Mulțumesc! Dacă nu mai există alte intervenții, doamna Gruni, vă rog. Mulțumesc! Pentru a confirma poziția colegului meu, domnului Turgais, aș vrea să cer într-adevăr să închidem această petiție, pentru că nu avem alte informații suplimentare pe care să le așteptăm. Bine, și noi mai Mulțumesc. Dacă nu mai există alte intervenții, aș vrea să-l rog pe domnul Mato și pe colegii care cer să se închidă această petiție să uh, revenim la uh, spiritul uh, întâlnirii noastre dinaintea votului în cazul petiției din România. Pentru că eu am ascultat foarte bine ce a spus Comisia și domnul Mato are dreptate. În ceea ce privește fundația, Comisia a spus cu claritate că nu este de competența sa. Însă există alte puncte în legătură cu care Comisia a cerut informații suplimentare și anume în legătură cu speciile protejate, speciile amenințate și legislația în vigoare din Spania și Comisia ne-a informat de asemenea că în ceea ce privește subvențiile, acestea sunt paralizate pentru că există o sentință judecătorească. Deci, ținând cont de toate aceste aspecte, cred că merită să nu închidem această petiție ținând cont de felul în care a funcționat această comisie până la votul asupra cazului României, pentru că comisia ne a spus că dorește să primească alte informații. Acum, dacă dumneavoastră doriți să votați, foarte bine, nicio problemă din partea mea. Dar ce se poate întâmpla? Pentru că pot să vă spun ce au hotărât cele patru grupuri parlamentare care n-au participat la votul anterior. Se poate ca dumneavoastră să hotărâți să votați. Asta nu înseamnă că noi, cele patru grupuri, vom vota nici de data aceasta. Și intrăm aici într-o dinamică periculoasă, așa că aș ruga, i-aș ruga pe colegii acestei comisii să fie atenți, să asculte ceea ce a spus comisia, nu ce spun eu, nu ce spune președintele. Comisia a afirmat că așteaptă informații suplimentare din partea Spaniei în legătură cu speciile amenințate și că fondurile au fost uh, paralizate din cauza deciziei Tribunalului Superior de Justiție și să așteptăm aceste informații. Dacă însă grupul popular dorește să treacă la vot, atunci aș cere petiționarilor să prezinte o altă petiție în cazul în care petiția actuală este închisă, o altă petiție pentru ca Comisia să primească informațiile pe care le-a cerut din partea Spaniei. Domnul Iturgais, vorbim aici de o altă petiție care ar putea fi prezentată și, bineînțeles, toată lumea are posibilitatea să prezinte câte petiții dorește, dar ar fi o altă petiție care s-ar referi la acele elemente prezentate de comisie. Tu vorbeai despre cele patru grupuri și nu vreau să vorbesc aici pentru doamna, în numele doamnei Ayala, dar și grupul socialiștilor va trebui să-și definească poziția în această chestiune. Pot să vă asigur că voi da cuvântul tuturor. Domnul Mato, doamna Gruni, doamna Iala de asemenea. Doar o singură precizare în legătură cu ce spunea domnul președinte. Există două chestiuni aici, separate, însă ce analizăm eu aici e cu totul altceva. E clar că această petiție, așa cum este ea acum, trebuie închisă și să terminăm o dată pentru totdeauna cu ea. În ceea ce privește subvențiile, aceasta e o procedură administrativă, să spunem, pe care trebuie să o rezolve comisia, deci cred că comisia noastră, comisia PETI, nu are de ce să intervină aici. Iar în ceea ce privește legislația referitoare la speciile protejate, aici da, n-am nimic de spus. Însă, vă spuneam, avem un dosar pe care îl analizăm de cinci ani de zile, ne tot învârtim în jurul cozii, când nu e o, un lucru e altul și până la urmă cred că trebuie să luăm o decizie, pentru că aici nu e vorba de cetățenii reprezentați în Parlamentul Insulelor Canare care au spus cu unanimitate că vor acest proiect și că trebuie să meargă mai departe. Nu! V-am spus de asemenea că există o modificare legislativă făcută de Parlamentul Insulelor Canare, care a făcut ca problemele în legătură cu speciile protejate să nu mai fie practic probleme în ziua de astăzi. E adevărat, unii pot fi de acord, alții nu, dar votul s-a făcut în Parlamentul Insulelor Canare, s-a hotărât acolo și organul legislativ și organele judiciare sunt cele care trebuie să rezolve această problemă. Și cred că cel mai rezonabil ar fi să se închidă această petiție, acest dosar și, bineînțeles, orice grup politic poate să redeschidă această petiție sau alta. Dar această problemă observatorului și a independenței acestuia, aceasta este deja rezolvată, e foarte clar pentru toată lumea. Dacă se vor pune alte probleme, atunci comisia și petiționarii vor putea prezenta o altă petiție, dacă doresc. Deci suntem dispuși să discutăm despre orice altă chestiune pe care orice alt grup politic dorește să o prezinte. Mulțumesc, spune președintele. Dezbaterea a fost destul de îndelungată. Doamna Ayala, vă rog. Doamna Gruni, înainte. Mulțumesc. În numele grupului meu cer să se închidă această petiție și aceasta și din motive de transparență. Doamna Ocan, vă rog. Doamna Ocan, atunci când va veni rândul țării dumneavoastră, veți vorbi despre țara dumneavoastră. Mi se pare că e lipsă de respect să faceți așa ceva. Vă rog, să vă exprimați punctul de vedere, pentru că eu nu vă voi împiedica să faceți acest lucru, dar permiteți-mi măcar să vorbesc în numele grupului meu și pentru țara mea, vă rog. Da, accept scuzele dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Vă spuneam, grupul meu dorește să închidă această petiție, așa cum a spus și președintele, această petiție nu mai are sens, are sens să se prezinte o altă petiție, dacă doresc petiționarii, ținând cont de un alt context și un alt conținut care ar trebui prezentat, pentru că acesta de acum a fost clarificat. Și vreau să vă spun că nu mergem întotdeauna în aceleași alianțe de grupuri. Din fericire, la unele petiții suntem unii împreună, alții la alte petiții și așa mai departe. Și mi se pare că de este o comisie și avem o procedură democratică. Dacă trebuie să avem un vot, mi se pare normal să avem un vot. Dacă mai devreme am ieșit din sală pentru a susține o acțiune politică din partea grupului meu, aceasta nu înseamnă că la o altă petiție nu putem vota, pentru că acest lucru, votul, este un lucru esențial pentru o comisie parlamentară și s-a întâmplat și în trecut. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iala, doamna Gruni. Mulțumesc, domnule președinte. Confirm și eu că trebuie să închidem această petiție, pentru că răspunsul a fost dat. Iar în legătură cu problemele de mediu pe care le-ați evocat, într-adevăr, acestea pot fi urmărite de noi, dar în cadrul unei alte petiții. Deci aici cred că ar trebui să punem punct. Avem întotdeauna un vot informal, cerând părerea fiecăruia și după aceea președintele vede care este poziția noastră. Mulțumesc! Señora Arias, por favor. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Văd că s-a făcut aluzie la votul anterior. Vreau să spun două lucruri. Mi se pare că propunerea dumneavoastră, domnule președinte, e foarte bună. Putem închide această petiție și dacă mai sunt alte lucruri de lămurit, se poate prezenta o altă petiție pentru acestea. Însă, nu înțeleg de ce n-au aplicat aceeași procedură la petiția anterioară atunci când domnul Liturgais a făcut o propunere foarte asemănătoare mm, cu cea pe care ați făcut-o dumneavoastră pentru a evita un vot care i-a îngrijorat atât de mult pe unii. Petiționarii, dacă doresc să intervină, vă rog. Îmi pare rău că toată lumea se pare că vine aici cu discursul învățat pe de rost și, de fapt, nu se ascultă tot ceea ce am avut noi de spus. Am să repet, pentru că se pare că n-am fost înțeleși. Fundația Puerto de Granadilla trebuie să vegheze felul în care măsurile de atenuare și cele compensatorii dictate de comisie sunt aplicate. Există o măsură compensatorie fundamentală și anume bypassul de nisip și pentru acesta nu numai că nu există un proiect, ci în ziua de astăzi, ținând cont de faptul că proiectul a fost deja adjudicat, va fi imposibil să se facă acest lucru. Și fundația care este însărcinată de aceste măsuri nu a spus niciodată până acum că această măsură compensatorie lipsește sau nu se va putea aplica. Pe de altă parte, l-am auzit pe domnul Mato care afirma că fundația susține guvernul din insulele Canare. Asta am spus și noi. Și domnul Mato spune că noi am fi zis că acest lucru înseamnă că fundația nu este independentă. Nu. Ceea ce spunem noi este că această susținere a fost pusă sub semnul întrebării de către Tribunalul de Justiție din insulele Canare și, de asemenea, în legătură cu descatalogarea anumitor specii protejate în legislația din insulele Canare. Există multe alte chestiuni, nu numai acestea. Și eu am fost aici în urmă cu cinci ani când domnul uh, Mato a venit aici în calitate de președinte al Parlamentului. Împreună cu dânsul au venit foarte mulți politicieni care erau responsabili de acest proiect. Și mulți dintre ei sunt astăzi acuzați uh, în diverse cazuri de corupție Putem vorbi despre primarul de la Granadilla aici, putem vorbi despre problemele pe care le-a avut președintele autorității portoare, putem vorbi despre alți primari, cel din Santa Cruz, de exemplu, și despre multe alte cazuri. Din păcate, iată ce se întâmplă întotdeauna în jurul portului Granadilla. Și tare ne e teamă că același lucru se va întâmpla și în jurul fundației Puerto de Granadilla. Nu spun că ar fi vorba de o corupție directă aici, dar există o influență din partea guvernului, din partea puterii politice, care nu respectă spiritul comisiei. Și anume ca această fundație să fie independentă care să vegheze asupra lucrărilor din portul Granadilla. Mulțumesc, spune președintele. Liniște, vă rog. Domnul Mato, vă rog. Da, foarte liniștit sunt, domnule președinte, dar uh, cu această liniște și totuși uh, cu absolută contundență trebuie să resping ce s-a spus aici și e deplorabil ceea ce a spus uh, petiționarul. Și nu vreau să apăr aici pe nimeni din partidul meu, pentru că nici un coleg de-al meu nu este acuzat acum. Uh, nici uh, primarul de la Granadilla, nici, uh, nici toți cei care au fost menționați. Dar nu vorbim aici nici despre ei, nici despre cei din partea ecologiștilor. Dar ce vreau să spun este că tribunalele sunt cele care vor hotărî. Dar de fapt aici nu se respectă tribunalele și nu se respectă sentințele acestor tribunale. Se spune discurs învățat pe de rost. Noi nu, ei da. Dar aici se pun sub semnul întrebării două lucruri. În primul rând, faptul că fundația n-ar fi democratică sau n-ar fi independentă pentru că susține guvernul și așa mai departe. Nu. Tribunalul Superior de Justiție a spus exact de andoaselea. Și atunci ce să înțeleg din aceasta? Că din sentința Tribunalului Superior de Justiție înseamnă că observatorul care are altă părere decât uh, tribunalul, înseamnă că observatorul nu mai e independent. Pe de altă parte, fundația spune ceea ce crede că trebuie să spună, așa cum pot spune și reprezentanții de mediu al acelei fundații. E adevărat că petiționarului nu-i plac acești reprezentați și e adevărat că, din păcate, acel reprezentant a decedat în urmă cu patru luni și, între timp, n-a fost desemnat niciun alt reprezentant din partea reprezentanților pentru mediu. Deci preferă să nu aibă pe nimeni reprezentat decât să lucreze pentru ca lucrurile să meargă bune. Iată discursul învățat pe de rost de unii și de alții. Cred că nu mai avem nimic de spus și ar trebui să trecem la vot. Mulțumesc. Cred că tema este destul de clară. S-a cerut să se facă un vot. Și dacă se consideră că această petiție referitoare la fundație trebuie să fie închisă și se cere petiționarilor să prezinte o altă petiție în funcție de spusele comisiei, pe care o putem declara deschisă după aceea. Mi se pare că această modalitate este cea mai corectă și am putea reveni la o atitudine mai pozitivă, cea cu care suntem obișnuiți aici la comisia noastră. Domnul Mato, nu știu dacă acest lucru îl faceți în nume propriu, în numele comisiei sau în calitate de președinte. Domnule Mato, după cum știți foarte bine, atunci când cineva prezidează o comisie, face acest lucru în calitate de președinte. E clar pentru toată lumea. Da, vroiam doar să clarific acest lucru. Dumneavoastră aveți regulamentul foarte aproape, deci nu cred că trebuie să dăm lectura acestui uh, regulament ca să vedeți care este calitatea președintelui aici. Aș vrea de aceea să mulțumesc pentru prezența lor petiționarilor și să utilizez această posibilitate care a fost prezentată de comisie pentru a reformula petiția. Domnule Mato, ar trebui să cereți cuvântul. Cere să luați cuvântul, cu toată plăcerea vă dau cuvântul. Așa se face aici la noi. Dar vreau să insist în calitate de președinte al acestei comisii închidem această petiție concretă referitoare la fundație și cerem petiționarilor să formuleze o nouă petiție în legătură cu declarația făcută de comisie. Mulțumesc!